Dear colleagues, Dragi colegi, Okay, we can uh, start. The first point it is uh... Putem să începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecțiuni, putem să adoptăm această ordine de zi, fără a o modifica. Deci foarte bine. Punctul 2. Anunțurile președintelui. O comisie interparlamentară cu participarea membrilor, membrilor parlamentelor Um, par, uh, parlamentelor naționale se întâlnesc pe întâlnirea COP21 Orizont 2050 răsuri, măsuri de reducere a dioxidului de carbon pe uh, 30 martie după masă. Comisarul Caniete și domnul Blunix vor fi invitați o întâlnire la care vor participa mai bine de 50 de parlamentari din 21 de state membre. Uh, membrii comisiei noastre Envi sunt încurajați cu căldură să participe și ei. Astăzi avem interpretare în 22 de limbi. Nu avem limba estoniană. Întâlnirea noastră are și un uh, corespondent e-meeting pe internet și suntem de asemenea prezenți live pe internet prin web streaming raport privitor la stadiul negocierilor interinstituționale. Ca de obicei, eh, președintele vă spune care este rezultatul trialogului. Avem mai multe dosare. <clears throat> Am început numai ce negocierile cu Consiliul și cu Comisia în ceea ce privește ILUC. Întâlnirea a treia, așadar, din trialog, care a avut loc pe 24 martie, marți. Cele trei delegații au continuat schimbul de vederi privitor la pozițiile lor. S-a redus distanța dintre pozițiile lor respective, oareși cum, însă rămân însă puncte divergente pe mai multe chestiuni importante în ceea ce privește țintele regenera regenerabile din biocarburanți de primă generație, biocarburanți și transport, și, bineînțeles, veșnica problema actelor delegate, actelor de punere în aplicare. Parlamentul uh, continuă negocierile în acest uh, trialog. Coreperul ieri, știți bine, a anunțat că va continua dialogul în acest sens. Acum putem să votăm primul vot. Raportul Faria <clears throat> monitorizarea, raportarea, verificarea emisiilor de dioxid de carbon din transportul maritim, modificând directiva 2009 16, etc. Avem un vot unic, o singură pagină, vot electronic și am deschis votul. It is a roll call vote. Every... Vot cu apel nominal. Toată lumea a votat? Votăm vot. Uh, închidem votul. Adopted. S-a adoptat. Următorul punct. Oui, pour Okay, before starting with Înainte de a începe votul, avem câteva anunțuri de făcut. Vreau să vă atrag atenția asupra unor uh, observații din partea grupurilor politice care au fost făcute după ce s-au trimis ultimele liste de amendamente de compromis și lista de vot. În ce privește amendamentele de compromis, vreau să vă reamintesc că compromisul 8A e sprijinit de PPE și de socialiști iar compromisul nou este sprijinit de grupul PPE. ECR nu sprijină compromisul 7 și 10 și pe lângă ordinea de vot, ALDE cere un vot separat pe amendamentul 116, scoțându-l din compromisul 3, iar grupul PPE a cerut să se voteze amendamentul 41 și 42 uh, individual și nu în bloc. Dacă nu mai sunt alte comentarii, eu accept toate aceste modificări și putem să mergem la vot. E bine așa? Okay. Yes. Iniziamo col compromesso 1. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1B, cine este pentru? Cine este pentru? 1B. Votăm amendamentul 1B. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 6A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Avem un vot pe PM plus. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri. Eu aș zice că e adoptat, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea, avem încă, totuși avem un vot în plus de la PPE. S-a închis votul, se adoptă. Mai departe, amendamentul 34 al colegului Gutelan. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea?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 Acum avem compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 59 al domnului Fielner. Cine este pentru? Amendamentul 59. Împotrivă. Toată lumea. Abțineri. Am crezut că căutați amendamentul, dar nu. Bun, trecem la amendamentul 62. Cine este pentru? Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79b. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Amendamentul 81 acum la punctul 5. Cine este pentru amendamentul 81? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 85 al doamnei Pietikainen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 92 ai colegilor Gerbendi și Torvalds. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 91. Nu. 84. 84 al domnului Pietikainen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Votiamo l'emendamento 98. Amendamentul 98A ai colegilor Dans, Fiton Darling și Brannan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 107. Grote. Compatibil cu amendamentul 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea? Nu? S-a închis votul se respinge. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votiamo adesso l'emendamento 110, care trebuie votat separat față de compromisul 3. Cine este pentru? Amendamentul 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8A. Cine este pentru compromisul 8A? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru compromisul 9? împotrivă, abțineri, se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să trecem mult mai departe până la 129. Dans, Kirton, Darling, etc. Cine este pentru 129? Împotrivă. Abțineri se adoptă. O sută treizeci și doi al domnului Fielner. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 133. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135b. Pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. 146. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis se respinge. O sută patruzeci și unu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum cu vot electronic. Vot final. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Ok, adesso passiamo al voto. Votăm acum avizul referitor la refit. Începem cu amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. un vot pe în plus. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, verificăm. Din nou un vot P în plus. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. E foarte greu să vedem votul pentru că uh, nu suntem bine distribuiți în sală. Amendamentul 5. Cine este pentru? Amendamentul 5. Cine este împotrivă? Probabil respins, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu un vot în plus. Amendamentul 6 al colegei Sommer. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. A votat toată lumea? Un vot PP în plus. S-a închis votul. Se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge, aș zice, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. <coughs> Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 23. Cine este pentru? Împotrivă împotriva abțineri, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cu amendament oral de la colegul Guteland. Mulțumesc, domnule președinte. O să citesc amendamentul orar. Accentuează că o astfel de definiție trebuie să respecte drepturile statelor membre de a aplica standarde mai stricte în cazurile în care Uniunea Europeană prevede doar norme minime de armonizare. Acesta este amendamentul oral. Deci aceasta se adaugă la amendamentul 25. E un text care se adaugă. Se opune cineva? Votăm amendamentul 25 ca text original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, da, dacă doriți. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 42. Pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 43. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Patruzeci și 48 și patruzeci și opt sunt caduce. Votăm amendamentul 50. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. 51. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 52. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amen. Ah, no, no. We have to vote. Amendamentul 5. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul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 A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins. Amendamentul de compromis 3 acum, ne stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, ne stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 64, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 65, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 66, vot pe părți, două părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. Mie mi s-a părut că a fost adoptat clar. Avem un vot în plus la PP. Mulțumesc. S-a închis votul. Aprobat clar. A doua parte. Cine este pentru? Pentru a doua parte. Cine este împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 67. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 69. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotriva abțineri Aș spune că a fost aprobat, dar uh, haideți să verificăm. Sorry, uh, one moment. Ok, il voto e aperto. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul Trebuie să votăm acum um, amendamentul 76 al colegii noastre Gerling. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 78. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Verificăm. Niște alianțe ciudate se formează. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că a fost respins, însă mai bine verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins. Amendamentul 80. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 81. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Andiamo al punto 7. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Andiamo al punto 7 all'ordine del giorno. După cum ziceam, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, a, avizul colegului Abons privind criza Ebola. Începem cu amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 70. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 72. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 9. Cine stă pentru? Compromisul 9. Împotriva. Abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 80. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 80? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 84, cine este pentru, împotrivă, abținări, Verificăm. Avem un vot în plus de la Socialiști și Democrați. Acum e bine, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 acum. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 101 cu un amendament oral din partea socialiștilor și democraților. Da, amendamentul este oral și cerem un vot separat dacă se acceptă eliminarea termenului referitor la biodiversitate la finele amendamentului. Se opune cineva? Dacă se opună cineva, vă rog să semnalați obiecțiile. Grupul liberal are obiecții, deci votăm fără amendamentul oral. Votăm textul inițial al amendamentului 101. Cine pentru? Împotrivă? Obținări? Respins. Trece, trecem la amendamentul ăsta de... Uh, doriți să verificăm? Bine. Verificăm amendamentul 101. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Foarte bine. Trecem acum la amendamentul 102. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 12. Cine pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 111 al colegii Guteland. Cine pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Amendamentul 110. Cine e pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă. Amendamentul 114 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 bis și asta pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 112 cu un amendament oral prezentat tot de socialiști și Democrații. Nessuna obiezione. Nicio obiecție, deci votăm cu acest amendament uh, oral. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum amendamentul 115, cine pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 116 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 117, cine este pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Amendamentul 118, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 119, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 120, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 13, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 124. Uh, partea finală este compatibilă cu compromisul. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 125. Acum cine este pentru, împotriva, abținări. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 126. Acum cine este pentru? Împotriva, abținare. Se respinge amend- amendamentul 128. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul 129. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 130. Cine este pentru? Împotriva abținări se respinge amendamentul de compromis 14. Cine este pentru? Împotriva abținări se respinge. Trecem acum la amendamentul 141 al colegului Fontolis. Cine este pentru? Împotriva abținări se respinge. Amendamentul 143 compatibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 142. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Nu pot să-mi dau seama. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Vă rog să ridicați uh, mâinile, pentru că astfel vom merge mai repede înainte. Amendamentul 144. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 145. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 153, un nou text compatibil ca adăugire. Cine stă pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 155, cine stă pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 156, cine stă pentru, împotrivă, abținere se respinge. Amendamentul 157, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 158, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 159, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 160, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 161, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 162, cine stă pentru, împotriva, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 163. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 164. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 165. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Tre- trecem acum la co considerente. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Avem acum amendamentul 7 cu un amendament oral din partea socialiștilor pe care îl vedeți scris pe lista de voturi. Aveți observații? Nu? Atunci votăm amendamentul 7 cu amendamentul oral. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Votăm amendamentul de compromis 2 la considerentul B. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 12, a doua parte, compatibilă cu toate amendamentele de, comp- de compromis la considerentul B. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Verificăm. A votat toată lumea. votul. Mm, ce scuze. <laughs> Am făcut unele greșeli. Uh, a fost respins. Amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem acum la considerentul C, amendamentul 18, a doua parte compatibilă, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 23, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 24, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 32. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 34. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 38. Cine stă pentru? împotriva, abține, se respinge, amendamentul 40, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă, amendamentul 41, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul de compromis 7, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, amendamentul 47, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, Amendamentul 48, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 49, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 50, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 51, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 52, cine este pentru? împotriva, abțină se respinge. Amendamentul de compromis 8, cine stă pentru, împotriva, abțină se adoptă. Amendamentul 59, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 61, cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 62, cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 63, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 65, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge am încă o privire foarte bună și puțin noroc. Amendamentul 67. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 68. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votul final este vot electronic. votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Abbiamo altri voti? No. Ora, Come sempre quando ci sono voti. Allora, il Presidente ringrazia per questa Președintele vă mulțumește pentru colaborare, fiindcă am reușit să votăm destul de mult, repede. Allora, faccio i complimenti ai re. Felicitări raportorilor și facem o pauză scursă de două minute. Poate că unii dintre dumneavoastră vor să iasă din sală, după care reluăm discuțiile cu calm. Două minute pauză. Cari colleghi, cari colleghi, penso... Dragi colegi, cred că am acordat suficient timp pentru acei dintre noi care doreau să iasă din sală și acum putem să reluăm discuția și să vorbim despre punctul 8 de pe ordinea de zi, referitor la experiența pe care am <coughs> dobândit-o în urma audierilor comisarilor și lecția pe care trebuie să o învățăm pentru viitor din procesul desfășurat în 2014. <coughs> Avem un aviz la raportul Comisiei AFCO responsabilă pe fond, aviz de care se ocupă colegul Aldo Patricello, căruia și dau cuvântul chiar acum pentru a ne prezenta lucrurile, după care vom discuta. Al doi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, m-ar ajuta un pic de liniște, pentru că altfel... Dragi colegi, haideți să facem puțină liniște, spune domnul președinte, fiindcă am reluat discuțiile. Elisabeta. Haideți să îi dăm ocazia colegului Patricello să ne prezinte avizul. Te rog, Aldo. Audierile candidaților Comisiei Europene reprezintă o foarte bună oportunitate pentru Parlament și opinia publică de a descoperi personalitățile, calificările și prioritățile candidaților. Procesul de audiere, care, așa cum se știe, nu se prevede în tratat, a devenit o practică obișnuită în ultimii 20 de ani de activitate parlamentară și acest proces poate și trebuie să fie îmbunătățit. Și de aceea Comisia AFCO a redactat o propunere pentru a evalua procedurile și metodele utilizate și pentru a stabili pe baza experiențelor dobândite până acum, împreună cu celelalte comisii implicate pentru aviz, inclusiv ENVI, pentru care eu sunt raportor, cum se poate reglementa mai bine acest proces. Am încercat să elaborez o propunere în acest sens. N-am avut foarte multe caractere la dispoziție, fiindcă e o inițiativă nelegislativă, dar cred că în acest document am reușit să evidențiez aspectele critice rezultate în urma audierii comisarilor care au vizitat Comisia ENVI. În special, consider că în partea de audiere din uh, an, anexa 16 din regulamentul referitor la orientările pentru aprobarea comisiei, este important ca întrebările puse de deputați să fie grupate în funcție de subiect. <coughs> E nevoie de o mai mare flexibilitate referitoare la gestionarea întrebărilor și acest lucru ar permite, pe de o parte, grupurilor politice să își stabilească mai clar priorităților, prioritățile și, pe de altă parte, ar facilita, în general, pregătirea audierilor, având în vedere numărul tot mai mare de audieri în care sunt implicați doi sau mai mulți comisari din partea Parlamentului. Și apoi subliniem și faptul că deputații nu au putut să pună întrebări suplimentare la răspunsurile date de comisar și acest lucru a permis anumitor candidați să uh, ocolească întrebările incomode sau uh, riscante. Consider, prin urmare, că este necesar ca grupurile politice să aibă un timp mai lung de uh, întrebări, pe lângă uh, prezentările propriu-zise. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este procedura de evaluare a candidaților. Consider că este de dorit să se ajungă la un consens între coordonatorii diferitelor grupuri politice, dar cred că e important să subliniem că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, e bine să se acționeze pe baza majorității extinse respectând sigur forța fiecărui grup politic și dând posibilitatea grupurilor care doresc acest lucru să menționeze faptul că nu sunt de acord cu scrisoarea de evaluare. Și un ultim aspect pe care vreau să-l menționez are legătură cu declarațiile finale de evaluare. În acest sens, consider că este esențial ca declarațiile finale să fie aprobate cât mai repede posibil și făcute publice în 24 de ore maxim de la finalizarea audierii. Evident, acestea sunt doar câteva dintre observațiile pe care am reușit să le introduc în acest document și sunt sigur că pe baza discuțiilor de astăzi și a sugestiilor pe care le vom primi din partea dumneavoastră prin intermediul amendamentelor, vom reuși să ajungem la un text cu care toată lumea să fie de acord și care să servească ca sursă de inspirație pentru Comisia AFCO în vederea îmbunătățirii procesului de audiere a comisarilor, care este un important instrument al democrației pentru Parlamentul European și pentru milioanele de cetățeni europeni pe care îi reprezentăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum intervențiile cu raportorii din umbră. Colegul Borțăn are cuvântul. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege, želim zahvaliti gospodinu Patricelu najprije na... Mulțumesc domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Patricello pentru activitatea desfășurată. Audierile candidaților comisari reprezintă un proces extrem de util pentru Comisie, pentru Parlament, pentru controlul democratic din partea cetățenilor asupra Comisiei și este important și pentru noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, lucru care de altfel oferă vizibilitate candidaților care au un rol important în Uniune și ne oferă posibilitatea de a asculta prioritățile, programele posibililor comisari și de asemenea să identificăm lipsurile pe care poate le au. Din 1994, acest proces a trecut prin niște schimbări semnificative pe durata fiecărei audieri trebuie să încercăm să obținem, să tragem și învățăminte și să facem audierile și mai democratice și mai vizibile. Parlamentul trebuie să insiste asupra egalității de gen. În momentul de față există o cotă minimă stabilită, dar nu putem să ne declarăm mulțumiți. Dacă s-ar propune mai mulți candidați din statele membre, printre care cel puțin o femeie, am găsit o soluție la această problemă. De exemplu, în cazul Sloveniei, a fost modificat candidatul în ultimul moment și Parlamentul s-a găsit în fața unei situații în care nu avea de ales. Dacă ar fi fost mai mulți candidați propuși, am fi putut acționa diferit. În ceea ce privește cea de-a doua comisie Barroso, opinia publică a fost mai atentă la audieri și datorită evoluției noilor tehnologii, în care a ajutat la creșterea interesului. Însă, mai rămâne problema uh, distanței dintre instituții și cetățeni și trebuie să găsim o soluție să eliminăm această distanță. În ceea ce privește audierile propriu-zise, trebuie să avem în vedere o mai mare implicare a cetățenilor în acest proces. Să acceptăm cel puțin o întrebare din partea cetățenilor. Nu cred că procesul s-ar complica enorm, însă um, ar duce la creșterea vizibilității. În ceea ce privește volumul întrebărilor, cred că un sistem de tip ping-pong ar fi mult mai util adică să fie permise întrebări ulterioare. Răspunzând la cele întrebări suplimentare, uh, candidații ar avea mai mult timp de a-și prezenta părerile și cred că acest lucru ar duce la creșterea calității, îmbunătățirea calității mai ales în cazul audierilor care implică mai multe comisii parlamentare, care ar trebui să fie mai bine reglementate din punct de vedere al timpului de intervenție. Prin urmare, comisiile trebuie să aibă un timp de intervenție egal. Nu a, în plus, regulamentul prevede că intervențiile trebuie să se bazeze pe calificări, pe ideea unei Europe unite. Eu personal consider că ar trebui să ne gândim și la posibilitatea de a include criteriul adecvării din perspective profesionale și personale ale candidaților. Și trebuie să punem întrebări care să ne ajute să putem evalua mai bine personalitatea candidatului. În ceea ce privește refuzarea uh, candidaturii, cred că <coughs> etapele ar trebui să fie mai clar codificate. Doamna Conecina acum. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za vypracování té... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Câteva lucruri de spus din partea mea, care poate sunt aspecte care trebuie să fie discutate. Ar fi bine să punem de acord asupra unei regrupări a întrebărilor. Cred că e o idee bună, mai ales pentru acei candidați care au portofolii ample. Trebuie să fim mai nuanțați în ce privește întrebările. Și atunci, pe de altă parte, ar fi bine să vedem și timpul acordat acestor ieri trei ore. Sunt cazuri în care situații în care candidații nu prea știu să răspundă și încearcă să se fofileze. De ce trei ore? Ar trebui poate să facem sesiuni un pic mai scurte, um, dar mai țintite cu întrebări uh, care urmează altor întrebări. Deci mai bine urmărite. Am putea de asemenea să supunem declarații sau întrebări în scris și să se știe ce întrebări uh, avem depus. Știm bine că uh, candidații inițial ne-au trimis niște răspunsuri, niște scrisori, dar nu scrise de ei, ci scrise de echipele lor, de echipele de la comisie. Deci, de ce să nu împărțim sesiunile în două, durată mai scurtă pentru fiecare sesiune și să se poată într-adevăr răspunde pentru că unii candidați, într-adevăr, n-au aflat de nominalizarea lor decât uh, cu puțin timp înainte, poate n-au putut să se pregătească ca atare și atunci comisia i-a uh, pus uh, cumva în temă foarte uh, repede, într-un mod poate un pic artificial. Valoarea de la punctul 5. Aici, uh, marile grupuri politice trebuie să se pună de acord și să aibă posibilitatea de a aproba sau nu un candidat, însă nici grupurile mici nu trebuie să se fie lăsate deoparte și ele trebuie să poată să semnaleze faptul că nu sunt de acord cu, cu tare sau cu tare candidat. Eu cred că pe viitor asta ne va ajuta pentru a putea să știm mai bine cine, cum a reacționat, să nu arătăm cu degetul, să nu ne învinătățim unii pe alții în caz că există probleme, să existe libertate de expresie. Mai sunt și alte lucruri pe care noi însă nu le putem hotărâ la nivelul comisiei noastre. E vorba de înlocuirea anumitor candidați, colegii cu mai multă experiență spun că poate să fie ceva obișnuit, însă dacă un candidat este înlocuit, avem de a face uneori cu profesioniști ai politicii, ca domnul Șefcovici. Însă, ne trezim și cu candidați care n-au niciun fel de experiență, care n-au nici cea mai vagă idee despre cum se vor descurca. Știu de un exemplu de o persoană care, chiar cu două zile înainte de a fi nominalizat, habar n-avea că o să se trezească în această situație uh, poate nu mai mulți candidați per stat membru, nu asta să fie soluția, ci poate niște portofolii mai lungi, uneori avem renoiri ale unor portofolii, însă presiunea timpului deseori este negativă pentru candidați. Este adevărat că în aceste condiții, am fost și noi presați de timp și nu am putut să punem toate întrebările legate de capacitatea propriu-zisă a candidaților de a se descurca cu portofoliul respectiv. Eu cred că raportul mai merită să fie îmbunătățit pe aici pe acolo, dar cred că pe ansamblu este un raport bun și mulțumesc colegilor pentru că cred că au acoperit principalele aspecte demne de menționat. Mulțumesc. Domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de raport privitor la audieri. Într-adevăr, uh, avem de a face cu un aviz foarte scurt, așa este formatul lui, nu se pot spune multe, s-au spus însă lucrurile care trebuiau să se spună. Unele poate mai trebuie să fie detaliate pentru că sunt aspecte esențiale. Însă, pe ansamblu, sunt de acord că eu cred că dialogul trebuie să fie cumva mai bine promovat și asta să se reflecte din formatul întrebări și răspunsuri. Pentru că au fost cazuri în care am avut o audiere în care s-a putut pune o singură întrebare și comisarul nu a răspuns sau a trecut peste, treia să meargă la următoarea întrebare. Deci să avem posibilitatea să insistăm că atunci când am pus o întrebare să se dea răspuns la ea de către candidat. Ceea ce privește regruparea întrebărilor, de ce nu? Însă pot să apară probleme, de, de exemplu pentru comisarul răspunzător cu sănătatea. El, de fapt, sau ea, are atâtea misiuni și portofolii în plus, încât nu știu dacă prin această regrupare se pot acoperi chestiunile importante nu știu dacă asta ar putea fi într-adevăr ceva uh, de dorit. Nu știu ce decizii se poate lua în acest sens, nu știu dacă putem regrupa efectiv tipul de întrebări înainte de a intra la audieri, nu știu, poate că ar trebui să avem un schimb de vedere privitor la modul în care fiecare vede această regrupare, pentru că da, trebuie să ne reconcentrăm pe anumite subiecte, e, e clar, însă uh, s-ar putea ca prin această regrupare să lase pe din afară anumite chestiuni politice sau cu caracter politice. Ce privește articolul 4, e vorba de declarația intereselor financiare, ce înseamnă ea, ce rol are Comisia Iurii, poate ea să blocheze procesul poate să evalueze și să controleze dacă această declarație a fost completată așa cum trebuie. Nu știu, pentru că raportorul spune acum că trebuie să vedem uh, conținutul declarației, dar avem și această idee a independenței persoanei. Știți bine că am discutat acest aspect. Ce înseamnă independența persoanei? Cum o evaluezi? Și cred că aici uh, ar trebui poate să vedem ce uh, spune și Comisia jurii, pentru că acolo a avut loc o dezbatere foarte furtunoasă. De ce nu? Să ne gândim la niște recomandări constructive în legătură cu rolul pe care ar putea să și-l asume Comisia Jurii aici, la articolul 5 sau punctul 5. Sunt de acord cu ce spune raportul. Da. <clears throat> Cred că E vorba de modul în care putem să exprimăm faptul că suntem pentru sau împotriva menținerii unui anumit candidat. Eu cred că dacă majoritatea este pentru, atunci da, să se facă o scrisoare și, și minoritatea care este împotrivă poate să adreseze și ea o, o, o scrisoare, însă știți bine că am avut discuții îndelungate legate de procedură. E nevoie de unanimitate uh, Uh, pentru a revota la comisii sau nu, discuția a fost destul de ciudată, însă lucrurile trebuie să se clarifice acum. Dacă un grup sau mai multe grupuri spun că trebuie să se voteze, cred că trebuie să votăm. Și asta se poate rezol rezolva, cred. Și mi se pare puțin ciudat că există reguli, proceduri pe care unii le interpretează în fel și chip, așa că trebuie să fim atenți. La punctul 6, sunt de acord că avem acele 24 de ore care sunt acordate pentru a fi trimise, a fi trimise scrisoarea respectivă cu decizia, uh, mă refer la 24 de ore eh, timp uh, după care trebuie să fie dată publicității această scrisoare de decizie, menționez că trebuie să fim atenți cu termenele. Termene pe care le avem în proceduri, dar de multe ori nu le-am respectat, deci trebuie să fim atenți. Eu cred că dacă tot am uh, pus niște termene și în calendar precis în procedurile noastre, trebuie să le respectăm. Apoi, cele, uh, acele trei ore, sesiunea de trei ore, este o idee bună sau nu? Este clar că pentru candidatul desemnat uh, aceste trei ore sunt suficiente, însă uh, au existat și cazuri în care, prin acest nou format al noii comisii executive, ne-am trezit cu vicepreședinți, cu multe, cu portofolii diverse și cu multe comisii care au venit să interpeleze. Dialogul a fost prezent Uh, el a existat, dar poate că am avut prea multe comisii, uh, prea mulți uh, membri care au pus întrebări, poate nu suficiente întrebări pentru candidat. Cred că trebuie să permitem un format ușor diferit pentru cei care sunt vicepreședinți cu portofolii mai complexe, pentru că cred că pentru aceștia formatul de trei ore cu mai multe comisii implicate nu este adecvat eu cred că subiectele sunt valide, dar cred că, de pildă, din perspectiva Envy, eu cred că trebuie să ne punem de acord asupra unor reguli mai bune pentru a putea îmbunătăți situația pentru următoarea rundă de uh, astfel de audieri. Domnul Mazzuroni are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba mea lituaniană. Da. Audierile publice ale candidaților la posturile de comisar sunt un exercițiu necesar pentru Parlament, pentru cetățenii noștri care pot să evalueze prioritățile fiecărui candidat, dacă persoana respectivă este potrivită pentru postul acela. Și cred că pentru anumiți candidați uh, am cam tărăgănat procesul, nu am hotărât suficient de rapid. Dar și statele membre le-au desemnat cam în ultimul uh, moment sau foarte târziu. Cred că pe viitor ar trebui să stabilim o dată limită până la care să se facă propunerile de candidați. Apoi, cred, cred că ar trebui să fim mai uh, atenți în ceea ce privește cererile pe care le poate face Parlamentul de a înlocui niște candidați sau de a schimba anumite părți din portofoliu. Cred că comisiile responsabile pe fond ar trebui să poată să facă asta și să fie ceva cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic atunci când ne punem de acord asupra profilului candidatului, dacă el este bun sau nu pentru post, trebuie să fim mai atenți la principiul egalității. Mă refer la echitatea între diferitele grupuri politice, indiferent de dimensiunile acestora. Eu cred că fiecare grup politic ă, trebuie să poată să-și exprime părerea în scrisoarea respectivă. Asta e tot ce vreau să vă spun. Vă mulțumesc. Thank you. Now, Mr. Balzo. Mulțumesc, domnul Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. A biztos előtti meghallgatás... Vă mulțumesc, domnule președinte. Audierea candidaților pentru postul, posturile de comisar este, sunt o etapă foarte importantă în numirea comisarilor. Aș dori să mă refer la o întrebare fundamentală. comisia noastră s-a așteptat din partea candidatului pentru postul de comisar să dispună de cunoștințe fundamentate despre portofoliul respectiv. Însă, deseori, uităm cum uh, primesc uh, un portofoliu uh, candidații pentru postul de comisar. Nu se cere statelor membre să delege o persoană pentru un anumit domeniu. În, a, în acest caz, am putea să, aște, să ne așteptăm din partea persoanelor respective că ar cunoaște în profunzime domeniul respectiv. Însă situația nu este aceasta. Drept urmare, nu ne putem aștepta ca, un, ca o persoană să se pregătească și să cunoască în detaliu un domeniu în 5 uh, zile. Deci nu doresc să afirm că nu ar trebui să-i examinăm, să le evaluăm cunoștințele, dar este imposibil să fie profesioniști experți într-un uh, domeniu, domeniu care apoi uh, devine portofoliul de care se vor ocupa în calitate de comisari. Pe parcursul audierilor și după aceea, în dialogul pe care l-am purtat cu comisarii, am observat următoarea uh, problemă. Este posibil ca un comisar să nu-și dorească să uh, dea un răspuns unei, uh, unei întrebări. Domnul Eichhout a adresat o întrebare unui candidat în sensul unei propuneri mai uh, ambițioase din partea Comisiei Europene privind uh, gestionarea deșeurilor și nu a primit niciun răspuns. Uh, eu personal am revenit cu o întrebare în același sens, la care nu am primit niciun răspuns din nou. Eu cred că cea mai mare problemă legată de audi- aceste audieri se referă la faptul că la unele întrebări nu se oferă răspunsurile potrivite. Desigur, putem îmbunătăți uh, procedura, putem uh, îmbunătăți și textul acestui proiect de aviz, însă mie, în general, mi se pare un text destul de bun. Bun. Mulțumesc având în vedere că ne-a mai rămas ceva timp, îmi permit și eu să fac câteva observații în ceea ce privește experiența dobândită pe durata audierilor, mai ales din perspectiva unui subiect care nu s-a conturat în cadrul dezbaterilor, dar care mi se pare important de menționat dacă vrem ca lucrurile să fie clare în ceea ce privește audierile. Sunt de acord cu cele spuse referitor la structura audierilor, pentru că Practic, noi aici, în comisie, am audiat mulți comisari care au răspuns la întrebările noastre doar parțial. Și sistemul acestor întrebări scurte, fără posibilitatea unei întrebări ulterioare pusă candidatului, ne-a ajutat să vedem că atunci când candidatul avea două minute pentru a răspunde, folosea cam un minut și jumătate pentru a formula niște aspecte de ordin absolut general, un răspuns pregătit oricum de serviciile administrative, fără să intre detali, în detalii, după care uh, își uh, termina răspunsul cu 20-30 de secunde mai repede. Și nu am putut insista, nu avem ocazia să insistăm pentru ca acel candidat să ne dea răspunsul pe care îl așteptăm. Deci asta în ceea ce privește structura. Și, după părerea mea, uh, există și un aspect problematic legat cu cele 24 de ore. Colegul Patricelul, uh, Patricelo în uh, raportul său a menționat acest lucru și alți colegi care au intervenit. Întrebarea este de când se calculează cele 24 de ore? La finele audierii? Din momentul în care comisarul sau candidatul răspunde la ultima întrebare? Sau publicarea trebuie să aibă loc după ce se încheie procesul. Deci cu hotărârea conferinței președinților în ceea ce privește comisarii. Trebuie încercăm să definim momentul în care începe calcularea celor 24 de ore mai clar, pentru că una e să închei procesul de evaluare în 24 de ore de la finele audierii și alta e să aștepți ca înainte de asta să fie luate niște hotărâri în conferința președinților și de-abia după aceea să se calculeze cele 24 de ore. De aceea cred că trebuie să spunem ceva în avizul nostru în acest sens, după care o să vedem care e rezultatul. Nu mai vrea nimeni să intervine, nimeni nu mai solicitat, prin urmare, dacă sunteți de acord și dacă comisia dorește, îi dau cuvântul reprezentantului comisiei dacă există comentarii referitoare la cele spuse de noi și indicate în propunerea de aviz. După care mergem mai departe. Deci dau cuvântul acum comisiei. Vă rog. Uh, Catherine Renard du secretariat general. Catrin Bonner de la Secretariatul General. O să vorbesc foarte pe scurt și să vă spun că Comisia urmărește cu multă atenție comi uh, lucrările Comisiei AFCO, dar și uh, raportul dumneavoastră pentru aviz. Comisia întotdeauna, în mod constructiv, a intrat în acest exercițiu al audierilor. Dorim să organizeze asta cât mai transparent posibil și cât mai echitabil pentru comisari, ca toată lumea să fie evaluată la fel. Bun. Foarte pe scurt, uh, iată ce vreau să spun. Bineînțeles că urmărim cu atenție tot ceea ce ne puteți spune despre procesul de audieri. Vă mulțumesc. Adesso, quindi, per... Mulțumesc. Darei nuovamente la parola al relatore. În încheiere, în încheiere dau cuvântul raportorului pentru a trage concluziile. Da. Mulțumesc pentru răspunsuri. Continuăm să rămânem deschiși la toate sugestiile de îmbunătățire a textului pe care le-am auzit. Lucrurile vor evolua din perspectiva participării democratice. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai trebuie să vă informez cu privire la următoarele reuniuni și calendarul. Termenul de depunere a amendamentelor este 30 martie la prânz 12. Vom vota în MV în cadrul unei reuniuni extraordinare de la Strasburg de pe 27 aprilie. Votul în AFCO e prevăzut pe 5 mai. Următorul punct de pe ordinea de zi este audierea comisarului sau schimbul de opinii cu comisarul. Lucrurile au evoluat mai repede decât ne așteptam, așa că suspendăm aici discuțiile și reluăm la 11 pentru a discuta cu domnul comisar.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 Dear colleagues, I think that it is time. Dragi colegi, cred că a venit momentul să reluăm lucrările comisiei noastre. Avem acum un schimb de opinii cu domnul comisar Andriu Kaitis în contextul dialogului structurat privind prioritățile programului de lucru pe anul 2015. După cum știți, Avem foarte multe puncte legislative de discutat în acest an, uh, instrumentele uh, medicale, produsele medicinale de, pentru de uz uman și animal, uh, clonare, noile alimente și așa mai departe. Deci ne așteaptă un volum mare de muncă aici la comisia noastră și această ocazie va fi foarte utilă pentru a spune comisarului care sunt dorințele noastre pentru viitorul program de lucru și pentru programul de lucru pentru anul viitor, pentru că, după cum știți, pe, pentru anul 2015 avem anumite probleme generate de faptul că anul 2014 a fost un an special, un an electoral. Acest tip de întâlnire este structurată în mod normal în felul următor. În primul rând, o declarație introductivă din partea comisarului, după care vom avea două runde de întrebări. La prima vor avea ocazia să ia cuvântul reprezentanții grupurilor politice, la a doua rundă apoi membrii comisiei care și-au exprimat această intenție. Și dau imediat cuvântul uh, domnului comisar Andrew Caitis, după care vom trece la rundele de întrebări. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei EVI, Mă bucură faptul că astăzi pot discuta cu dumneavoastră un număr de subiecte de interes comun în domeniul sănătății și siguranței alimentare. Deja au trecut aproape 5 luni de când a fost investită noua comisie. Din momentul respectiv am examinat orientările politice ale președintelui Juncker și am, le-am legat de scrisoarea care îmi descrie sarcinile mele. În același timp, m-am întâlnit cu membrii Parlamentelor Naționale, cu miniștrii de resort, cu, alte, cu alți actori uh, implicați din partea societății civile, ONG-urilor și așa mai departe. În urma acestor uh, consultări am redactat o listă de uh, priorități în ceea ce privește siguranța alimentară și sănătatea până în anul 2019. Sper că pe viitor vom putea să vă prezentăm rapoarte regulate despre situația sănătății în Europa, inclu- uh, inclusiv situația siguranței alimentare și, în general, o privire de ansamblu asupra politicilor de resort în fiecare stat membru. Până la urmă, acest lucru ar trebui să optimizeze plus valoarea la, la nivel european. Și astăzi aș dori să vă prezint uh, un outline al acestor priorități pe care le finalizăm acum pe plan intern în Comisia Europeană. În ceea ce uh, este vorba de un proces în de- desfășurare, uh, vom avea un dialog în comisie, după care vom difuza aceste informații și voi cere membrilor Parlamentului European, Comisiei dumneavoastră, ONG-urilor, să discutăm despre aceste priorități mai în detaliu. În primul rând, haideți să ne aducem aminte de ce suntem cu toții aici și care este rolul nostru fundamental în calitatea de politicieni europeni. Facem parte din aceeași structură. Suntem obligați să respectăm aceleași tratate și aș dori să vă atrag atenția în mod specific asupra articolului 168 din tratat despre funcționarea Uniunii Europene, conform căruia Parlamentul, Consiliul, Comisia Europeană și statele membre sunt obligate să asigură un nivel înalt de protecție a sănătății uh, um, umane prin definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților Uniunii Europene. Este vorba de o responsabilitate uh, împărtășită. Desigur, avem diferite perspective și opinii eh, ale prioritățile, eh, opiniile și perspectivele mele sunt eh, enumerate în prioritățile misiunii scrisorii pe care am primit-o la investire, însă factorii unificatori între opiniile noastre și ale dumneavoastră sunt reprezentanți de interesul de a servi cetățenii europeni dorim să ne asigurăm că peste 5 ani oamenii vor vedea că viețile li s-au schimbat uh, în termeni concreți. Am dori, aș dori să lucrăm împreună pentru a depăși um, deficitele existente în statele membre și între statele membre. De exemplu, Există în continuare o diferență de 8,4 ani între statele membre, între cele mai înalte și cele mai reduse uh, niveluri. Avem nevoie de depășirea acestei lecune, astfel încât la următoarele alegeri să putem demonstra că am făcut schimbări pozitive și că nu trebuie să ne temem de apariția extremelor. Vă asigur că uh, prioritățile mele răspund necesităților uh, electoratului. Și aș dori să încep cu prioritățile care țin de sănătate. Între acestea se regăsește prevenirea, promovarea și uh, protecția, combaterea principalelor riscuri, reducerea uh, poverii reprezentate de bolile cronice, îmbunătățirea sistemelor de sănătate, combaterea rezistenței antimicrobiale și protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere. Uh, Um, data trecută când am apărut în fața comisiei dumneavoastră, am spus că mă voi concentra pe prevenire, prom, uh, promovare și protecție, cei trei, uh, cele trei litere P. Rata de mortalitate este, va fi în continuare prea mare. Obiectivul meu este de a combate factorii de risc și să încurajez pe colegii mei din comisie să integreze în totalitate aspectele care țin de sănătate în toate zonele uh, Uh, politice. Știm care sunt factorii de risc. Tutunul, alcoolul, inactivitatea fizică, alimentația nesănătoasă, obezitatea și gestionarea stresului. Provocarea noastră este de a reduce aceste riscuri atât de mult încât să reducem uh, incidența unui număr de alte boli cronice. Tocmai de aceea mi-aș dori să avem o abordare uh, politică mai coerentă în acțiunile și discuțiile pe care le-am purtat în ultimii ani referitoare la această temă la nivel european. Am demarat o serie de întâlniri cu părțile interesate, de exemplu, uh, forum, forul pentru uh, alcool și sănătate, platformul privind acțiunile pentru diete și activități uh, fizică, Uh, un schimb, pentru a avea un schimb de opinii despre ce putem face mai mult în acest domeniu la nivelul Uniunii Europene. Voi discuta politicile privind alcoolul și nutriția cu ministrii de sănătate săptămâna viitoare la Consiliul Informal uh, pentru Sănătate. Și desigur aștept cu nerăbdare rezoluția Parlamentului European privind alcoolul, care, dacă am înțeles eu bine, urmează să fie adoptată în aprilie. În plus, îi voi, încur- voi încuraja statele membre să oferă un acces timpuri, uh, timpuriu uh, evaluărilor, uh, diagnosticului și tratamentului și să pună la dispoziție programe de vaccinare. Obiectivul nostru este de a ajuta statele membre de a dezvolta o abordare integrată și să reducă morțile premature. În ceea ce privește sistemele de sănătate, după cum am uh, spus, președintele Juncker de la bun început mi-a cerut să mă concentrez pe uh, evaluarea de performanță a sistemelor de sănătate și voi face acest lucru. Mulțumit acestui exercițiu, sperăm că vom înțelege mai bine de cum funcționează sistemele noastre de sănătate. Dorim să redactăm uh, cunoștințe uh, specifice fiecarei țări în parte și specifice mai multor uh, țări, care ne va ajuta pe parcursul procesului semestrului european. Uh, va fi creat un nou grup de experți, a fost creat de fapt în uh, noiembrie, un lucru foarte util pentru a îmbunătăți cadrul metodologic. Până la urmă ne dorim să știm unde ne, unde ne aflăm, care sunt îmbunătățirile posibile și care sunt uh, instrumentele naționale și la nivel european necesare pentru a demara acțiuni pozitive. În ceea ce privește directiva uh, referitoare la drepturile pacienților în uh, sistemele de sănătate transfrontaliere, care această, această directivă nu doar stabilește dreptul cetățenilor europeni să meargă în alte state europene pentru a se trata, dar creează noi modalități de a coopera la nivelul Uniunii Europene din punctul de vedere al serviciilor de sănătate. Pe baza acestei directive aș dori să extind cooperarea între statele membre în ceea ce privește e-sănătatea și uh, evaluarea tehnologiilor de sănătate. Aș dori să încurajez statele membre să coopereze și să reflecteze la accesul la noi medicamente și să îmbunătățească transparența stabilirii prețului la medicamente, o temă care este foarte importantă și pentru dumneavoastră, în ceea ce privește rezistența antimicrobială. Este este un instrument foarte puternic pentru a combate bolile. Înțeleg uh, foarte bine că eficacitatea acestor tratamente este redusă datorită faptului că se face uz uh, prea mare de aceste medicamente. Au fost uh, discutate deja două uh, inițiative, o propunere privind furajele animale care conțin medicamente și o alta în ceea ce privește medicamentele veterinare. S-a, s-a amintit o, interzit, o interdicție a, a antibioticelor Planul de acțiune AMR va expira în anul 2016. Drept urmare, intenționez să organizez o conferință la nivel înalt privind această temă pentru a vedea care sunt uh, acțiunile uh, suplimentare necesare și sper că mă veți sprijini în această bătălie pe acest uh, câmp. În ceea ce privește riscurile pentru, sănă, pentru sănătate, păstrarea cetățenilor noștri sănătoși este o zonă uh, de interes comun pentru noi și noi suntem dispuși să uh, punem la dispoziție, să consolidăm capacitățile Uniunii Europene pentru a răspunde uh, pandemiilor posibile. Tragem învățămintele necesare în urma apariției virusului Ebola în Africa de Vest, tocmai am lansat un program de achiziții publice comun împreună cu statele membre pentru a achiziționa echipamentul de protecție personală pentru spitalele noastre, astfel încât pacienții infectați cu Ebola sau cu alte boli grave să poată fi tratați în siguranță. Și voi încuraja statele membre să folosească acest instrument pe parcursul mandatului meu. Și acum Permiteți-mi să spun câteva lucruri despre prioritățile în domeniul siguranței alimentării. Este vorba de gestionarea crizelor, o mai bună reglementare, uh, din nou rezistența la antibiotice, la care deja m-am referit, revizuirea procesului de luare a deciziilor pentru organismele modificate genetică, perturbatorii endocrini, clonarea, bunăstarea animalelor și etichetarea alimentelor. În ceea ce privește gestionarea crizelor și siguranța alimentelor, acestea reprezintă o prioritate. Aș dori să încep cu prima sarcină care mi-a fost trasată mie de către președintele Comisiei, să ne asigurăm că Comisia Europeană este întotdeauna pregătită să se implice în uh, răspunsul uh, la unele situații de criză în Uniunea Europeană se regăsesc cele mai înalte standarde de siguranță alimentară de pe planetă și este foarte important să păstrăm aceste standarde și să putem gestiona crizele posibile în acest domeniu. A doua misiune este de a respecta angajamentul Comisiei de a reduce birocrația în, procese, în procedurile și procesele care trebuie să fie respectate de operatorii uh, din acest domeniu. Al treilea aspect se, ref- se referă la importurile de alimente care uh, nu sunt conforme. În momentul în care vom fi uh, revizuit regulile privind controlele oficiale, intenționez să mă ocup de aceste produse non-conforme, nesigure, mai ales cele care vin tot mai mult din țări uh, terțe. Pentru a rezolva Uh, această problemă, avem nevoie de cooperarea altor autorități, cum sunt autoritățile vamale, fiscale, OLAF și alte instituții. În ceea ce privește organismele modificate genetic, am reușit să convenim asupra unei căi de urmat în ceea ce privește cultivarea OMG-urilor. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul dovedit până acum. Și acum este vorba, de, trebuie să ne ocupăm de procesul de autorizare a, a uh, a organismelor modificate genetic. Revizuirea procesului de luare a deciziilor este în desfășurare și probabil va fi finalizat și făcut public la sfârșitul lunii aprilie. Uniunii Europene i s-a cerut să facă mai mult pentru a răspunde cetățenilor, cerințelor cetățenilor și aștept cu nerăbdare un dialog constructiv cu Parlamentul European pentru a găsi o soluție uh, care se poate fi acceptată și de guvernele alese în mod democratic. În ceea ce privește perturbatorii endocrini, am avut o dezbatere în urmă cu două săptămâni în uh, plenară și aș dori să repet uh, prioritatea noastră și anume pe primul loc trebuie să se afle sănătatea cetățenilor. Analiz, evaluarea de impact a fost începută deja și sper că veți continua să atrageți atenția asupra importanței acestei teme Vă în drept urmare să participați la discuția pe care o organizăm cu europarlamentar pe data de 23 aprilie și la conferința uh, care va fi organizată puțin mai târziu. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, strategia privind bunăstarea animalelor se va încheia la sfârșitul acestui an. Majoritatea ei a fost deja pusă în aplicare și în Astfel, Uniunea Europeană a devenit un model global în ceea ce privește standardele pentru bunăstarea animalelor, însă înțeleg că mai există unele puncte care mai trebuie rezolvate și că bunăstarea animalelor este o temă importantă. Trebuie să ținem cont de toate opțiunile uh, posibile, plecând de la reînnoirea acestei strategii până la propunerea, până la o nouă propunere legislativă pentru a folosi mult mai bine principiul subsidiarității. Reflect, reflectez acum la toți pașii posibili viitori, însă, înainte de a merge mai departe, cred că înțelegeți că va trebui să discut această temă sensibilă cu colegii mei din Colegiul de Comisari. Nu în ultimul uh, rând, câteva cuvinte despre etichetarea alimentelor. Um, interesul consumatorilor față de originea alimentelor consumate a crescut tot mai mult în ultimii ani, Parlamentul European și-a exprimat de asemenea dorința de a introduce un, o etichetare obligatorie pentru carnea uh, procesată. Cu toate acestea, conform propriului nostru studiu, consumatorii nu sunt dispuși să plătească pentru aceste informații suplimentare. Drept urmare, nu sunt convins în totalitate că ar trebui să propun acum un sistem de etichetare obligatoriu la nivel, nivel european. Și acum, înainte de a încheia, domnule președinte, aș dori să spun câteva cuvinte despre dosarele care trec prin procesul legislativ în acest moment. În ceea ce privește noile alimente și clonarea, poate vă aduceți aminte că la sfârșitul lunii februarie am, dis- am discutat despre clonare. În ceea ce privește uh, propunerea referitoare la noile alimente, acum se trece prin primele triloguri și Aș dori să spun câteva cuvinte și despre TTIP, în legătură cu care reafirm poziția. Nu vom face niciun fel de compromis uh, pentru a sublina standardele de siguranță alimentară în Uniunea Europeană. Nu vom face un troc cu aceste standarde pentru orice alte uh, interese. Domnule președinte, stimați membri, V-am prezentat pe larg prioritățile mele, însă înainte de a încheia aș dori să vă aduc aminte că obiectivul nostru comun este de a îmbunătăți sănătatea și siguranța alimentară pentru toți cetățenii europeni. Cred că în această perioadă de 5 ani uh, vom putea spune nu doar că ne-am dorit să îmbunătățim situația, dar că într-adevăr, am, uh, reuș, am reușit să o îmbunătățim și aștept cu nerăbdare uh, contribuțiile membrilor Parlamentului European. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această declarație introductivă, dar și pentru că ne-ați uh, amintit toate punctele care țin de competențele noastre. Și acum aș dori să încep direct cu prima rundă de întrebări și dau cuvântul domnului Peter Liza din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă voi referi la două puncte. În primul rând, comisia noastră tocmai adoptat cu o mare majoritate una, o, o, un amendament prin care cerem uh, analizarea profilurilor uh, nutriționale pe etichete. Noi considerăm că avem nevoie de o directivă privind etichetarea care să garanteze că fiecare persoană să poată vedea uh, cât, cât zahăr și așa mai departe există în fiecare aliment, că nu mai avem nevoie de, de, de asemenea informații și v-aș ruga să citiți cu mare atenție acest amendament. În al doilea rând, ați amintit o, o prioritate și vă mulțumesc pentru acest lucru, combaterea rezistenței uh, la antibiotice. Am discutat cu doamna Grostet și vă putem, vă putem sprijini să avem nevoie de o formulare mai precisă. De ce? Pentru că trebuie să privim împreună uh, sănătatea umană și cea uh, veterinară, pentru că există o legătură între cele două domenii. Însă și agricultorii se plâng și putem înțelege, <coughs> ne spun că sunt supuși unui număr mare de controle, și nu vor mai putea, nu vor mai putea folosi anumite antibiotice, dar ce se întâmplă cu medicina pentru oameni. Eu, în calitate de doctor, trebuie să vă spun că se pot face anumite lucruri și, în acest punct, și din acest punct de vedere. Și oamenii ar trebui să folosească, să recurgă mai, la mai puține antibiotice Um, unele măsuri țin de latitudinea statelor membre, dar și noi putem să facem anumiți pași în acest, uh, în acest uh, sens. Există un temei uh, juridic, articolul 168, de exemplu, din tratat, care ne permite să avem inițiativă privind sănătatea umană. de exemplu, exclusivitatea, principiul exclusivității în domeniul veterinar este unul foarte bun, dar am avea nevoie de asemenea abordare și în uh, domeniul sănătății umane. Ar trebui să recurgem la anumiți stimul pentru industria farma, farmaceutică. Deci elemente pozitive din medicina veterinară ar putea să fie preluate și în domeniul medicinii umane și aș, m-aș bucura foarte mult dacă aș vedea o propunere concretă în acest sens din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Acum, în numele Socialiștilor și Democraților, are cuvântul Matias Grote. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă este să privim acest program de lucru, trebuie să recunoaștem că este unul destul de subțire, cel puțin pentru acest an. Cu toate acestea, ne așteaptă unele dosare importante și dificile. Ați amintit TTIP, Trebuie să vă spun că săptămâna trecută am vizitat Statele Unite ale Americii și ne-am întors uh, de acolo um, foarte, nu foarte optimiști, pentru că uh, cei care sunt uh, responsabili pentru, pentru siguranța alimentară, pentru alimente, au o poziție foarte clară și nu știu dacă vom reuși să să găsim un numitor comun între noi. Deci, euforia, cel puțin pe, cealaltă, pe celălalt mal al Atlanticului, este destul de retrasă și uh, cred că ar trebui să ne calmăm și noi puțin în ceea ce privește așteptările pe care le avem de la aceste negocieri. Este clar că vor dura foarte mult timp. Pentru grupul nostru politic este foarte important accesul la sănătate. Am avut o dezbatere în legătură cu această temă în plenară în urmă cu două luni și cred că trebuie să uh, discutăm despre aspecte mai concrete. Știu că nu se dorește din partea Comisiei Europene să intervină pe, uh, în statele membre pentru că această temă ține de competențele statelor membre, însă cred că ar trebui să încercăm să vedem cum ne asigurăm că noile medicamente sunt mai ieftine și că poate fi garantat accesul la, la medicamente. Am avut o dezbatere despre medicamentul uh, pentru a trata virusul hepatitei C, unde prețurile au uh, explodat și trebuie să vedem ce se întâmplă cu um, posibilitatea pacienților de a putea plăti asemenea prețuri uh, imense și cum ne putem asigura că prețurile acestor medicamente vor fi reduse. În ceea ce privește serviciile uh, de sănătate transfrontaliere, am făcut un mare pas înainte, într-adevăr, dar uh, cum, va, cum vor fi puse în aplicare toate aceste uh, norme, astfel încât să putem folosi la maxim potențialul existent și aștept câteva cuvinte din partea dumneavoastră și apoi uh, știți că uh, a mai uh, a existat scandalul medicamentului Contagan în anii 60, s-a ajuns la un acord cu victimele, însă există în continuare 900 de, de cazuri în Uniunea Europeană de uh, victime care au avut de suferit în urma unui uh, produs, uh, unui medicament pentru um, care nu a fost medicamentul original, ci unul uh, generic. Și aș dori să vă întreb cum am putea să îi, să-i ajutăm pe acești 900 de, de oameni care nu au luat medicamentul original și nu sunt acoperiți de acordul încheiat până, până acum. Eventual, Comisia Europeană și-ar putea asuma un uh, rol de mediator, astfel încât să îi putem uh, ajuta și pe acești 900 uh, de oameni și să discutați cu statele membre Spania, Regatul Unit, Suedia, pentru acolo, acolo să regăsesc victimele respective și Germania cred că trebuie să să se implice și poate uh, veți reuși să ajungeți la o soluție nebirocratică și care să ajute toți, uh, toate aceste persoane. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În numele ECR are cuvântul acum domnul Pieca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar nu, e, nu cred că este un program de lucru modest. Din potrivă, este foarte vast, intens și necesită multe eforturi. Spun aceste lucruri pentru că mă pot baza pe experiența dobândită în ceea ce privește cea de-a doua parte a activității comisiei. Se elaborează acte legislative care apoi sunt prezentate, sunt date informări cu privire la uh, termenele de implementare, dar după aceea lucrurile încep să se complice. Există multe probleme în ceea ce privește implementarea unei directive. Am încercat multe abordări, însă înainte să o luăm pe o altă cale, trebuie să terminăm cu ce am început. Directiva privind produsele din tutun, una dintre actele adoptate în mandatul anterior. Actul referitor la Uh, sănătatea publică, pentru că știm cu toții cât de periculos este tutunul, atât pentru fumătorii activi, cât și, cei care, cât și pentru cei care fumează pasiv. Vrem ca această directivă să fie eficientă și e vorba de acte de punere în aplicare aici, față de care am întrebări. Este definit ambalajul, ingredientele, posibilitatea de a amesteca diferite tipuri de tutun și așa mai departe. Întrebarea mea are legătură cu procedura de adoptare a actelor de punere în aplicare și, de, și cu monitorizarea și follow-up-ul. Există multe întârzieri în acest proces și de aceea întrebarea mea este dacă veți putea adopta astfel de acte de implementare cu privire la directiva aceasta la timp și dacă veți putea monitoriza procesul de implementare în statele membre. În cazul în care răspunsul este nu, nu puteți face acest lucru, aveți în vedere posibilitatea de modificare a acelei directive, astfel încât să existe mai mult timp la dispoziție pentru punerea în aplicare Vrem să fim eficienți, dar dacă vrem să fim eficienți, nu trebuie să ne blocăm la adoptarea de acte juridice. Trebuie să ne axăm pe implementarea pe teren. Actele de implementare prevăzute în directive trebuie să fie prioritare. Aveți uh, date, aveți informații concrete în acest sens? Au fost întâmpinate obstacole și dificultăți în ceea ce privește actele de implementare pentru directiva privind produsele din tutun? Aveți informații cu privire la evoluția implementării în statele membre? Mulțumim. Din partea grupului ALDE, doamna Meisner acum. Thank you, Commissioner, for... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru explicații. Am două întrebări, o întrebare din partea unui coleg de asemenea și un comentariu cu care și încep. Și eu mă îndoiel dacă e nevoie de o etichetare de origine obligatorie pentru produsele din carte prelu- carne prelucrate. Uh, sunt de acord cu aceste preocupări, asta am vrut să subliniez. Apoi, prima întrebare. Pe 7 martie 2015, Comisia Europeană și-a oficializat retragerea propunerii de directivă privind transparența în prețurile medicamentelor pentru oameni. Existau totuși niște obiective importante legate de această directivă, sprijinite de Parlament, de raportor, de raportorii din umbră, care reprezintă majoritatea grupurilor politice în mandatul actual. Este vorba despre exercițiul de participare, despre diferite tipuri de noi terapii și decizii de rambursare la nivelul statelor membre. Economii pentru sistemele naționale de sănătate care rezultă din rambursări mai rapide pentru medicamente generice și o piață mai previzibilă și mai puțin fragmentată pentru sectorul farmaceutic, un element cheie pentru competitivitate. Eu vreau să știu dacă aceste obiective continuă să fie relevante pentru comisie și dacă da, vreți să reformulați propunerea pe ansamblu sau în parte și dacă da, când? Și a doua întrebare, în ceea ce privește partea medicală. Știu că este de competența colegului dumneavoastră, dar sunteți doctor, deci dosarul este relevant. Întrebarea mea este ce părere aveți în ceea ce privește evoluția acestor dispozitive și echipamente medicale. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Coneșna, acum din partea GUE. Děkuji. Eh, pane předsedo, vážený pane komisaři, já... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. Este într-adevăr o dovadă de curaj să pui așa ceva pe hârtie și să distribui astfel încât să ne servim de document pentru a pune întrebări. Am trei întrebări specifice, nu vreau să vă răpesc prea mult din timp, așa că nu o să fac și comentarii doar din personal. În uh, acei trei P pe care i-ați menționat, promovare, protecție și prevenție, ați mai inclus ceva, participare. Și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, ce, cum priviți această participare? Uh, în ceea ce privește inițiativa europeană pentru dreptul la apă. Un alt aspect pe care l-ați menționat prima dată când ați fost uh, în Parlament, dar pe care nu l-am mai regăsit în documente, participarea și cooperarea cu organizația ale pacienților. E un lucru foarte important pentru că organizațiile pacienților reprezintă un factor important în domeniul sănătății și nu se bucură de o prea mare atenție. Dacă am putea include și această categorie în programul dumneavoastră de lucru, dacă ar putea fi impuse niște reguli clare, am aprecia acest lucru. În ceea ce privește cerințele grupului interparlamentar Aici se regăsesc și uh, dreptul la îngrijiri medicale care să fie inclus și garantat. Am vrea să știm dacă ați inclus acest lucru printre priorități. Știm că acest subiect uh, va fi, într-adevăr, unul foarte relevant. Și ați menționat uh, amenințările cu care ne confruntăm boli periculoase, printre care este inclusă și tuberculoza. <coughs> și au fost făcute legăturile și cu factorii sociali care contribuie la uh, răspândirea tuberculozei. Considerați că aceasta este o problemă care ține de domeniul sănătății sau v-ați gândit la modalități de a împiedica această răspândire în rândul cetățenilor marginalizați. Mulțumim, spune domnul Eckhut. Mulțumesc domnului comisar pentru aspectele pe care le-ați introdus în portofoliul dumneavoastră, foarte relevante pentru schimbul nostru de opinii. Aș vrea să mă refer la trei chestiuni asupra cărora aș vrea să primesc uh, clarificări din partea dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește TTIP. lucrurile încep să devină din ce în ce mai confuze. De fiecare dată când un comisar vorbește despre TTIP, subliniază că standardele europene din portofoliile lor nu sunt în discuție, nu sunt negociabile. Și dumneavoastră ați spus că nu există compromis în ceea ce privește standardele privind siguranța produselor alimentare, la fel și pentru mediu și așa mai departe. Tot timpul ni se spune nu există compromisuri aici. În același timp, Malmström spune că TTIP nu este o platformă normală de negociere comercială pentru că nu există bariere tarifare între UE și SUA. Și de aceea Malmström deja a spus că aici este vorba despre discutarea de standarde și norme dacă fiecare comisar vine și spune nu, cele ce țin de portofoliul meu nu sunt negociabile și nu va fi niciun compromis, atunci despre ce vorbim? Ne puteți oferi câteva informații în acest sens, fiindcă am impresia că există discuții referitoare la standarde negocieri. Cum puteți spune dumneavoastră și colegii dumneavoastră că pe fiecare dosar nu există niciun compromis? Atunci, dacă e adevărat, ar trebui să încetăm negocierile. Asta cu privire la TTIP. Apoi, bunăstarea animalelor. Ați spus că este un subiect sensibil, ați menționat subsidiaritatea, că trebuie să discutați cu colegii și așa mai departe. Însă înțeleg că nu se regăsește în programul de lucru pe anul acesta. Știu că există state membre care cer comisiei să vină cu noi legislații având în vedere noile evoluții în știință, dar uh, apoi se spune da, dar e o chestiune dificilă și așa mai departe. În tratatul de la Lisabona se spune că la formularea și implementarea diferitelor politici la nivel european, Uniunea Europeană și statele membre, având în vedere că animalele sunt ființe uh, care simt, trebuie să fie avut în vedere bunăstarea acestora și de ce dintr-o dată apar chestiuni uh, cum că ar fi subiecte sensibile, subsidiaritatea și așa mai departe. Ne așteptăm să discutați despre subiect, nu să promiteți că veți discuta, pentru că ați spus că o veți face. Aș vrea ar vrea o clarificare în acest sens. Dat fiindcă deja vorbim despre clonare, dacă și EFSA spune că clonarea cauzează suferințe animalelor, mi se pare o ipocrizie că Comisia nu dorește să reglementeze aspecte care țin de descendența animală conform tratatelor, trebuie să acționați în această direcție. Nu o faceți și vreau să subliniez că uh, așteptăm mai multe de la dumneavoastră, nu doar să ne spuneți că e o chestiune sensibilă și subsidiaritate. Nici vorbă, e un principiu cheie din tratatul de la Lisabona și trebuie să acționați. Apoi, în ceea ce privește etichetarea produselor alimentare, îi aveți pe germanii din FDP de partea dumneavoastră. E adevărat, dar majoritatea parlamentarilor vor acest lucru, vor etichetarea de origine în, în, pentru produsele din carne. Majoritatea vrea asta. Ne-ați spus, da, dar în studiul nostru considerăm că majoritatea consumatorilor nu doresc. Eu am crezut că Parlamentul European reprezintă majoritatea cetățenilor. Dacă majoritatea Parlamentului cere, înseamnă că majoritatea cetățenilor o vor și spuneți, nu, noi avem un studiu care arată contrariu, asta înseamnă că dați deoparte majoritatea Parlamentului care reprezintă cetățenii. Deci mi se pare șocant să aud așa ceva. Asta înseamnă că neascultându-ne pe noi, nu ascultați majoritatea cetățenilor europeni, în ciuda unor studii vaci pe care le menționați. Deci trebuie să menționați, să interveniți acum în ceea ce privește etichetarea. Mulțumesc. Domnul Peticini acum pentru FD. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Eu voiam să mă refer la niște studii recente ale Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul cancerului, conduse sub egida OMS, care au clasificat un principiu activ care este folosit pentru procedurile Monsanto, adică e vorba de substanțele erbicide folosite de Monsanto, care au un potențial cancerigen demonstrat. Există insecticide care au fost clasificate ca fiind posibil cancerigene și apoi mai există și o serie de produse care au fost clasificate ca disruptori endocrini. Știm foarte bine că legislația în ceea ce privește sănătatea publică este de competența statelor membre, dar ne întrebăm în ce măsură se poate continua cu ignorarea acestor studii care arată clar că există drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni care sunt încălcate, cum ar fi dreptul la sănătate. Și aici mă refer la medicina bazată pe dovezi. Știți foarte bine din discuțiile pe care le-am avut că acesta este un element extrem de important pentru mine. Și există legături între această medicină bazată pe dovezi și companiile farmaceutice. Există multe sectoare care nu sunt considerate relevante din punct de vedere al pieței pentru companiile farmaceutice și printre acestea se include și noile vaccinuri pentru pandemii, cum este Ebola, și surprinzător și anumite antibiotice care pot depăși, pot elimina această rezistență antimicrobială. Aceasta este o situație concretă care există. Companiile farmaceutice au o putere foarte mare, care adesea derivă din faptul că uh, se folosește acest sistem al brevetelor pe care îl gestionează în totalitate și pe baza cărora stabilesc prețurile și apoi mai avem și sectorul cercetării. Companiile farmaceutice au acest sistem al inovațiilor incrementale. De aceea prețurile medicamentelor nu se fac pe baza unei inovări adevărate față de uh, medicamentele anterioare, ci pe baza unor invenții de marketing. Și prețurile cresc foarte mult fără a avea cu adevărat noi inovații companiile farmaceutice au posibilitatea de a aloca resurse pentru ce consideră ei că este interesant și adesea 90% din resursele lor sunt alocate pentru 10% dintre bolile care au impact la scară mondială. Și de aceea noi am formulat o ipoteză și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, și anume ideea de a institui în Europa, de a crea o companie farmaceutică publică la care să poată participa toate statele membre, cu cercetători din toate statele membre, care să se poată ocupa de aceste sectoare ale cercetării care nu sunt considerate interesante de către companiile farmaceutice private. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului comisar după prima rundă de întrebări, să dea câteva răspunsuri. Vă rog să încercați să vă limitați la 7-8 minute, pentru că apoi avem o listă mare de vorbitori care vor să pună întrebări. Okay. Thank you very much indeed. <coughs> Sorry to say, <coughs> but this is a difficult job. Mulțumesc. E foarte greu să concentrezi și să distilezi răspunsuri la atâtea și atâtea întrebări. Însă încep cu întrebarea domnului Peter Lise. E vorba de profilul nutrițional și de rezistența la antibiotice. Din punctul meu de vedere, aceste chestiuni legate de rezistența la antibiotice trebuie văzută din două perspective complet complementare, sănătatea animală, sănătatea umană. Deci o abordare holistică. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Ce privește informațiile nutriționale, e bine, E vorba de grăsimi saturate, sare, zahăr și alte ingrediente care nu pot fi cu toate le folosite. Trebuie să ne asigurăm că consumatorii nu sunt induși în eroare cât privește valoarea nutrițională globală a acestor alimente. Bineînțeles, știu că suntem cumva în întârziere și există mai multe posibilități sau scenarii. Comisia încearcă să găsească o soluție optimă între diferitele idei. Liniile directoare care vor fi publicate în curând vor încerca să sublinieze o soluție la această chestiune a profilului nutrițional. În sine, însă, Trebuie să acceptăm că în sine aceste informații nutriționale nu reprezintă ca atare o problemă. Problema sunt riscurile la adresa sănătății, obezitatea, boli cronice, prevenire, protecția sănătății. E ceva foarte complex. Eu sunt medic și nu pot să-mi închipui că lupți împotriva obezității și în același timp ignori cu seninătate tot ce înseamnă conținutul în uh, zahăr, sare, grăsimi. Toată lumea știe acest lucru. Deci este un subiect complex. Însă, bineînțeles, eu știu că anumite țări au păreri uh, diferite de asta. Suntem pe, uh, în plină reflexie. În ce privește rezistența <clears throat> la antibiotice, Azi avem 12 acțiuni în 7 domenii, unde acțiunile sau măsurile sunt cele mai urgente în acest plan. Însă ați menționat ideea de a eventual extinde temeiul juridic. Nu putem face asta imediat, dar știu că în general trebuie să folosim toate instrumentele la dispoziția noastră și să facem tot ce se poate pentru a nu folosi inutil antibioticele. Să ne asigurăm că aceste medicamente sunt folosite așa cum trebuie și adecvat, atât în sănătatea veterinară cât, veterinară, cât și în sănătatea umană. Și să se uh, pună la cale noi medicamente alternative, tratamente alternative. Și să se stăpânească riscurile aferente. Însă ați vorbit și despre monitorizare. Human feels. And I am ready to raise those questions. Sunt gata să abordez acele întrebări la nivel de conferințe și în cadrul președinției letone avem ocazia să discutăm despre tuberculoză și rezistența antimicrobială din perspectiva tuberculozei rezistente la medicamente da, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să creăm sisteme comune de monitorizare și supraveghere. Ar fi bine să avem astfel de date masive referitoare la utilizarea de antibiotice în domeniul veterinar și uman. Și, evident, în această direcție ne îndreptăm și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Nu e vorba despre medicină, e adevărat, dar am o de minunată referitoare la progresul în controlul biologic. Știința consideră că există bune evoluții, nu doar în ceea ce privește utilizarea de antibiotice, ci și în folosirea de anumite tipuri de medicamente antimicrobiane care combat anumite tipuri de boli. Acesta este domeniul de cercetare în care trebuie să sprijinim genul acesta de inovații, nu doar să vorbim despre noi antibiotice. Sorry. Uh, Grote, Domnul Grote a vorbit despre TTIP, accesul la servicii de sănătate în ce privește serviciile transfrontaliere de sănătate <clears throat> și a încheiat cu o chestiune foarte delicată legată de scandaluri sanitare din trecut. Acum, TTIP. <clears throat> ați spus că de cealaltă parte a Atlanticului nu prea sunt încântați de acest acord. Însă, eu cred că ambele părți trebuie să aibă de câștigat de pe urma acestui acord. E important. Pentru că s-au făcut studii preliminare înainte de a intra în negocieri și s-a spus că și economia europeană ar putea să câștige până la 119 miliarde anual din acest acord, dar și partea americană poate să profite, să aibă beneficii. Bineînțeles că avem industria alimentară din Europeană, care e compusă nu numai din companii multinaționale, ci și din IMM-uri. și cred cu tărie că multe dintre obstacolele existente astăzi, netarifare, sisteme de control și inspecții, povara administrativă, Food, uh, about aspecte tehnice și nu standarde. Nu discutăm standardele, ci aspecte tehnice care creează un număr mare de obstacole și îngreunează toate procedurile. Multe dintre aceste obstacole nu sunt justificate și ar trebui să le înlăturăm în urma acestui acord cu Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește accesul la servicii de sănătate și directiva privind uh, serviciile de sănătate transfrontaliere, într-adevăr, avem un termen limită 2015 și începutul anului 2016. Și va trebui să ne asigurăm că această directivă va fi pusă în aplicare în mod adecvat. În discuțiile pe care le port cu ministrii de sănătate, mă refer la um, respectarea obligațiilor statelor membre și la necesitatea de a crea rețeaua de uh, referință respectivă între statele membre și sunt dispus să încurajez statele membre demararea în, anului, în anul 2016 toate aceste instrumente care să permită uh, uh, pacienților europeni să aibă un, uh, un acces mai bun la tratament. Există și problema dificil, dificilă a rambursării costurilor acestor tratamente. Încă, încă nu am rezolvat această problemă, va trebui să discutăm, să vedem care este și soluția la această problemă. V-ați referit și la problema reprezentată de hepatita C cu toții ar trebui să nu uităm că în momentul în care discutăm despre amenințările transfrontaliere, uh, dispunem de instrumente uh, utile, de exemplu programul de, de achiziții publice uh, comune, care permite statelor membre să achiziționeze vaccinuri în momentul prin aceste licitații publice comune. Uh, există și posibilitatea de a discuta mai în detaliu toate punctele tehnice, pentru că acestea sunt foarte complexe. Însă cred că este o bună posibilitate de a da acces mai mare la acele vaccinuri care sunt foarte scumpe, cum este cel împotriva hepatitei C. Însă putem să încurajăm statele membre să își reducă costurile prin Uh, împărtășirea unei responsabilități comune. V-ați referit și la scandalul medicamentului uh, talidamint, la situația celor 900 de victime. Eu sunt uh, dispus să mă întâlnesc cu aceste victime, cu reprezentanții lor. Nu vă pot da un răspuns concret astăzi însă sunt uh, dispus să discut cu toate uh, guvernele țărilor afectate, Spania, Regatul Unit, Suedia, Germania. Și pentru noi este foarte important să avem un schimb de opinii despre cum putem să îi ajutăm pe acești oameni. Însă, din păcate, nu vă pot da un uh, răspuns mai concret acum. Este imposibil. Trec acum la întrebarea domnului Chieha. În general, din punctul meu de vedere, punerea în aplicare reprezintă în acest moment prioritatea numărul 1. Din punctul meu de vedere, Comisia nu trebuie să fie doar gardiana tratatelor, ci ar trebui să-și asume și un rol de guvernare și să verifice punerea în aplicare să sprijină statele membre să, pună, să transpună într-un mod adecvat directivele. Însă, împreună, uh, printr-o mai bună aplicare se poate uh, genera o plus valoare. Și este o perspectivă generală, combaterea tutunului, obezității, uh, informațiile nutriționale și așa mai departe. Trebuie să înțelegem care sunt instrumentele de care dispunem și cum le putem folosi uh, pentru a obține rezultatele pe care uh, ni le dorim. M-ați întrebat asemenea și despre calendarul concret. Într-adevăr, la Digi Sante am discutat despre pașii necesari pentru monitorizarea calendarului de punere în aplicare a directivei privind produsele de tutun și eu sunt optimist. Pentru mine este inacceptabilă renegocierea directivei privind uh, produsele de tutun. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să combatem uh, folosirea uh, produselor de tutun și există un calendar foarte clar privind uh, această transpunere acestei directive. Anul 2016 este un termen limită. Și trebuie să respectăm cu strictețe acest termen limită. Astăzi discutăm cu toate guvernele pentru a examina măsurile necesare pentru a transpune această directivă în legislațiile naționale. Nu este atât de dificil. Există și o altă problemă, uh, cea lobiștilor. Știți că există foarte multe argumente privind necesitatea unei perioade de transpunere mai lungi, că anumite produse de tutun nu sunt atât de periculoase, Cunosc toate aceste argumente, însă ele nu reprezintă un, un răspuns uh, serios. Pe noi trebuie să ne îngrijoreze morțile premature din Europa. Este o rușine că există un număr atât de mare de morți premature în continuare în Europa. Deci vă asigur că sunt uh, gata să mă implic în această temă a produselor de tutun. Acum trec la întrebarea doamnei Maisnare. About... Vă, vă mulțumesc pentru întrebările referitoare la prețurile la medicamente. Este o temă într-adevăr gravă. Port discuții în direcția generală Sante pe marginea acestei teme și suntem dispuși să discutăm crearea unui sistem de transparență în domeniul stabilirii prețurilor. Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene trebuie să aibă sisteme mai transparente în ceea ce privește problema prețurilor. Este foarte ciudat să vedem că exporturile dintr-o țară în alta sunt în dificultate datorită prețurilor diferite și există un potențial foarte mare de îmbunătățire a măsurilor care să asigură o, tra- o transparență mai mare a mecanismului de stabilire a prețurilor. Din punctul meu de vedere, această temă este atât de gravă și atât de uh, delicată pentru toți cetățenii europeni. Și va trebui să uh, cerem statelor membre pentru că ține de competența lor. Însă și noi trebuie să fim activi, să încurajăm statele membre să creeze dacă îmi permite să spun o, un grup de lucru comun, o masă rotundă unde să se discute toate aceste probleme ale transparenței prețurilor și evaluarea ultimelor tehnolo- tehnologii, instrumentele medicale. Trebuie să știm cât costă aceste instrumente în realitate, pentru că trebuie să putem evalua toate aceste procese de producere a acestor instrumente. Deci, transparența este foarte importantă și eu sunt uh, dispus să adresez întrebările necesare. Apoi, întrebările colegilor ecologiști. TTIP, bunăstarea animalelor și etichetarea uh, originea animalelor. Sunt cu totul de, de acord cu dumneavoastră, ne potrivim cu toții uh, reducerii standardelor noastre. Este o afirmație adevărată. Nu putem discuta standarde, însă trebuie să discutăm despre aspecte practice. De ce anumite bunuri care vor fi oferite de operatorii europeni pe piața din Statele Unite ale Americii pot uh, rămâne pe piața americană doar pe doar după o perioadă, pot intra pe piața americană doar după o perioadă de 10 ani. Poate este posibil să reducem asemenea uh, obstacole birocratice și să comunicăm mai bine. Desigur, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că va trebui să discute cu întreaga Uniunea Europeană, nu cu fiecare stat membru în parte. Din punctul de vedere al autorităților de control, apoi, există o abordare diferită față de controle în Statele Unite ale Americii față de cea europeană. Noi în, uh, în, uh, în Europa, dacă există autorizație din partea EFSA, un produs poate intra pe întreaga piață europeană. În Statele Unite ale Americii situația este diferită și va trebui să discutăm uh, despre toate aceste aspecte tehnice, însă nu există nicio legătură aici cu standardele noastre, mai ales cele care țin de uh, măsurile sanitare și fitosanitare, cele care țin de uh, bunăstarea animalelor, standardele privind bunăstarea animalelor, ne dorim să fie promovate uh, și în Statele Unite ale Americii și apoi în ceea ce privește transparența. Trebuie să dăm dovadă de transparență și dacă aveți îndoieli, uh, eu vă pot pune la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie despre ce, ce discutăm, pentru că transparența este uh, o prioritate, pentru că astfel doar putem uh, purta o discuție pe informații adevărate. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, mă bucură faptul că ați uh, menționat tratatul uh, de la Lisabona, pentru că și eu am menționat tratatul de la Lisabona când, am, când m-am referit la tutun și alcool, produse care sunt uh, precizate în tratatul de la Lisabona și nu avem nevoie de o strategie. Lucrurile sunt simple. Trebuie să folosim instrumentele de care dispunem pentru a reduce uh, uzul de produse de tutun și de alcool în Uniunea Europeană. Deci trebuie să discutăm despre aceste instrumente concrete. La, uh, la fel, bunăstarea animalelor se regăsește în secțiunea B. Deci nu trebuie, trebuie să trecem din, să mergem dincolo de discutarea unor strategii, și să discutăm despre punerea în aplicare a unor instrumente legale la fața locului. Ieri m-am întâlnit cu reprezentanții unor ONG-uri care mi-au prezentat eh, câteva imagini despre uh, situația uh, suinelor în ciuda existenței acestei directive și am fost întrebat ce facem la fața locului și eu sunt pregătit să vă spun uh, un da răspicat. Suntem gata să uh, monitorizăm aceste uh, situații, să le rezolvăm cu ajutorul instrumentelor pe care le avem deja. Există un cadru legislativ pentru bunăstarea animalelor. Știți că există principiul colegialității, uh, statele membre pot discuta toate opțiunile pentru că tema este atât de complexă și vă asigur că, nu, că voi, uh, mă voi implica în această situație, însă avem nevoie de abordare uh, comună. Nu vă pot oferi astăzi un răspuns care opțiunea ar fi cea mai bună pentru a îmbunătăți standardele pentru bunăstarea animalelor. Eu sunt deschis tuturor opțiunilor posibile Însă trebuie să discutăm în Colegiul de Comisari toate opțiunile Nu este deloc ușor să luăm o decizie acum în ce direcție să mergem. Apoi, indicarea originii pe etichete. Aici, răspunsul meu este următorul. Da, sunt responsabil. Voi ține cont de toate elementele acestei teme complexe. Aș dori să discutăm toate aspectele, cele economice, cele sociale, cele de sănătate și așa mai departe. Și în plus să discutăm și despre aspectele care țin de piața unică, astfel încât să nu ducem la fărâmițarea pieței unice europene, pentru că nu este atât de ușor să spunem care este soluția perfectă, pentru că propunerea conține foarte multe con, uh, contra, contradicții, pentru că până la urmă eu sunt cel responsabil pentru alegerea căi de urmat, ținând cont de complexitatea tuturor acestor puncte. Apoi mi s-a adresat o întrebare referitoare la tuberculoză după cum știți, președinția letona va organiza o conferință privind tuberculoza săptămâna viitoare. Țările vecine au fost invitate să participe la această conferință și aș dori să spun că tuber- tuberculoza este, în primul rând, un fenomen social. <coughs> M-ați întrebat care este abordarea mea. E bine, nu putem trata tuberculoza în lipsa unor instrumente sociale. Este absolut imposibil. Este vorba de grupuri sociale vulnerabile, oameni săraci, prizonieri, deținuți. Haideți să vedem ce se întâmplă în marile orașe. Cât de mulți oameni trăiesc pe străzi și sunt supuși riscului de a se uh, îmbolnăvi și de a trăi cu tuberculoză. Apoi, o întrebare referitoare la perturbatorii uh, endocrini și companiile multinaționale. Substan- substanța activă din glifocid este Uh, este analizată din punct de vedere științific uh, de Germania și de EFSA. Rezultatele <coughs> acestei uh, analize vor permite Comisiei Europene să ia o decizie dacă va, autoriza, va permite folosirea acestei substanțe în pesticide în Uniunea Europeană. Preconizăm că la sfârșitul acestei veri evaluarea va fi încheiată și cât de mult rezultatul acestei evaluări va fi uh, influențată de, de raportul FC, IFC, e bine, vă pot spune, vă pot da acest răspuns doar în momentul în care vom avea la dispoziție informațiile din acest uh, studiu, însă vă asigurăm că vom ține seama de rezultatele științifice pentru a, în momentul în care vom lua decizia, și suntem pregătiți să trecem imediat la, la acțiuni. Mărim de aproape uh, procesul și, după cum am spus, în vară vom avea rezultate concrete. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Răspunsurile au durat foarte mult și avem acum o mică problemă. Alți 18 colegi doresc să vă adreseze întrebări și nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș dori să propun comisarului și colegilor să se limiteze la întrebări pe parcursul unui minut și să primim răspunsurile înscris din partea comisarului, pentru că nu mai avem suficient timp la dispoziție și încep direct în cuvântul doamnei Gardini. O să încerc foarte repede în ceea ce privește profilurile nutritive. Uh, Sper că postul de astăzi, și anume 50 de persoane care cer să le elimine, ajută la analiza în comisiei pentru abandonarea unui sistem care nu mai face față. Știți foarte bine ca medic că dieta nu poate fi măsurată pe un singur uh, produs. Ați spus planul de acțiune pentru dietă și activitate fizică, deci dietă pe ansamblul său. De aceea aș vrea să îmi prezentați o abordare mai holistă, holistică. Conse Consecința extremă este acest sistem al semaforului. Avem uleiul de măsline dop biologic cu două semne roșii și laptele cu un <coughs> semn roșii. Ar fi bine, după părerea lor, să dăm uh, copiilor să bea cu biberonul băuturi dietetice mai degrabă decât lapte. Aș vrea să știu dacă treceți mai departe în procedura de infracțiune față de Regatul Unit și dacă se trece și la viz motivat pentru Regatul Unit. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru pozițiile pe care ni le-ați prezentat cu privire la TTIP, aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la impactul TTIP asupra sănătății, domeniului sănătății. Ar putea avea efecte pozitive în ceea ce privește bolile rare sau examenele critice în domeniul, examinările critice în domeniul medical. Știm că schimbul de informații între cele două părți implicate ar putea să ducă la progrese ulterioare și am putea îmbunătăți situația datorită acestui acord. Însă există și temeri în rândul populației și anume că TTIP ar putea să aibă un impact asupra sistemelor sanitare europene, ducând la liberalizarea și privatizarea acestor sisteme. Sistemul american, din perspectivă europeană, nu pare să fie pozitiv și favorabil, pentru că îi favorizează doar pe cei care au bani. Ivo Belet acum. Thanks, uh, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt aici în față, domnule comisar. Am două întrebări. Ați vorbit despre directiva privind drepturile pacienților în servicii medicale transfrontaliere. Știm că este o directivă relativ nouă și știm de asemenea că există multe probleme financiare, administrative și așa mai departe. Planificați să faceți și anumite evaluări pentru a ști în ce direcție se îndreaptă pacienții, uh, din ce țară ce, înspre ce țară? În prezentarea dumneavoastră introductivă ați menționat medicamente și au fost puse multe întrebări referitor la TTIP. Există preocupări, mai ales în rândul um, organizațiilor pentru sănătatea publică în ceea ce privește medicamentele și presiunea ce vine din Statele Unite în ceea ce privește prețurile stabilite în Europa pentru aprobarea de medicamente. Ne puteți spune cum vă gândiți să eliminați posibilitatea liberalizării prețurilor medicamente în statele membre? Domnul Pot. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. În intervenția dumneavoastră nu ați menționat uh, subiectul pesticidelor, aș zice eu. Și am o întrebare. Există un document referitor la protecția plantelor cum stau lucrurile? Am înțeles că este în comitetul permanent, în comisia permanentă, acum este discutat la servici, nivelul serviciilor. Ce se întâmplă cu acest document? Ce știți? Există un studiu de impact care este avut în vedere? Cum stau lucrurile? Mulțumim, domnul Duncan, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc pe scurt despre TTIP. Sunt de acord că sunt mari probleme. Și uh, mă șochează, dar sunt de acord cu colegi cu care de obicei nu sunt de acord. Există detalii care nu sunt clare referitoare la uh, negocierea standardelor. Noi trebuie să păstrăm standardele ridicate, să fim siguri că așa se va întâmpla, că rămâneți ferm pe poziții De asemenea, mă tem de faptul că indicatorii de protecție geografică vor fi sacrificat și asta este un pas în urmă făcut, pentru că ei reprezintă o evoluție în domeniul brânzeturilor, uh, acel black pudding care este specific regiunilor noastre și pe care mi-ar plăcea să o gustați și care vor avea de super, suferit. Apoi, colega mea, Judy Gerling, are întrebări referitoare la uh, Uh, controlele, regulamentul privind controlele. Trebuie să fim foarte atenți la standarde. În ceea ce privește uh, taxele, comisioanele, subsidiaritatea trebuie să joace un rol principal. Dacă ajungem la un standard comun, foarte bine, dar în ceea ce privește aceste costuri, uh, statele membre trebuie să le poate stabili singure. Mulțumesc! Doamna Bert, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur că ne spuneți că veți respecta standardele alte pentru produsele alimentare. Mă, eu mă refer la o bacterie care cauzează e, toxinfecții alimentare, Campylobacter și am înțeles că există posibilități de a reduce până la 90% această bacterie dacă normele UE privind combaterea salmonelă ar fi implementate. În Regatul Unit, Aproape 300.000 de oameni s-au îmbolnăvit, se îmbolnăvesc în fiecare an de pe um, urma acestui organism. Puteți introduce o limită în acest sens? Ca primă întrebare. A doua întrebare. Vorbim despre bunăstarea, sănătatea animalelor. Uh, aș vrea să vă rog să analizați situația crescătorilor de iepuri. Uh, sunt pe locul 2 ca număr de animale crescute în ferme nu există însă standarde europene, sunt crescute în mod intens și unii, unele dintre animale sunt păstrate în condiții îngrozitoare. Mulțumesc, doamna Suiță, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ne-ați spus de mai multe ori că nu acceptați să faceți uh, concesiuni care să fie în detrimentul sănătății și siguranței. Și vă cred. Uh, Însă vorbim acum, discutăm acum cu Statele Unite TTIP-ul, negocierile sunt în curs de derulare și totuși noi nu avem uh, informații care să fie furnizate pieței în acest sens. Mă refer, de exemplu, la Croația și la produsele care ajung în țările noastre. Produse alimentare care nu sunt etichetate în mod corespunzător. Deci nu putem vorbi de o uniformizare sau uniformitate pe piața europeană în acest sens. Eu am o întrebare referitoare la schimburile comerciale. Aș vrea să știu ce putem face pentru a exclude factorii de risc pentru cetățenii Uniunii Europene. Pornim de la ideea că nu există între diferențe între nord și sud sau zona euro și non-euro, dar ele există. Domnule comisar, foarte scurt, am trei întrebări. De curând a avut loc o inițiativă a unui grup de lucru care include toate grupurile politice în ceea ce privește industria tutunului. Am trei întrebări. Un acord de cooperare între Uniunea Europeană și marile companii până în 2029 E vorba de fonduri pe care le primesc aceste companii pentru a combate comerțul ilicit cu țigarete. Pe 11 decembrie, Comisia Europeană a spus că negocierile ar putea să fie prelungite, iar Olaf a participat la o reuniune cu Philip Morris Internațional în 9 iulie 2014 pentru a discuta de o eventuală reînnoire și aș vrea să știu ce ne puteți spune în acest sens. În al doilea rând, pe 20 decembrie 2013 am ratificat protocolul Convenției Cadru pentru lupta împotriva comercializării produselor din tutun și am vrea să știm dacă vom ratifica acest protocol și dacă da, la ce dată. Apoi, în ceea ce privește crearea unui fond european pentru prevenirea tabagismului, am votat asta în cadrul directivei privind produsele din tutun și aș vrea să știu dacă există precizări în ceea ce privește utilizarea fondului european pentru uh, în acest scop și dacă există și intenții de participare financiară din partea statelor membre. Mulțumesc, domnul Oldini. Tudunk. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește efectele negative ale ONG-urilor, nu știm prea multe lucruri. Nu aș dori să ajungem în această înfundătură. Însă, datorită lipsei de informații, foarte mulți cetățeni europeni privesc cu neîncredere organismele modificate genetic. V-ați referit la problema OMG-urilor și Comisia Europeană dorește să modifice procedurile de autorizare a OMG-urilor pentru a reduce riscurile pe termen lung Uh, asupra sănătății uh, oamenilor. Și cred că trebuie să îi liniștim pe, ce, pe cetățenii europeni că ținem cont de securitatea lor. Mulțumesc, domnul Stas. Eh, wat u gezegd hebt over GGO's, ik wil u herinneren aan de uitspraak... Domnule comisar, eh, și eu doream să aflu câteva lucruri despre OMG-uri. Vă aduc aminte ce a declarat eh, președintele Comisiei, domnul Juncker, în fața Parlamentului European, în momentul în care a afirmat că există proceduri diferite de autorizare a OMG-urilor și că dorește să democratizeze toate aceste proceduri. S-a anunțat că până la sfârșitul lunii aprilie va fi prezentată o propunere în acest sens și cred că puteți pleca de la premisa că uh, regula opt-out pe care am votat-o la începutul lunii ianuarie va contribui la democratizarea acestei uh, proceduri. Domnule, stimate domnule comisar, eu sunt un uh, membru pro-european al uh, Parlamentului European și nu înțeleg cum poate considera Comisia Europeană că democratizarea procedurilor de autorizare înseamnă reîntoarcerea la abordări naționale, pe plan național. Nu acesta este spiritul declarațiilor uh, domnului Juncker și sunt, este încălcat, uh, sunt încălcate dialogurile tripartite prin, printr-o asemenea uh, propunere. Noi am, am renunțat la propunerea respectivă, însă nu pentru a permite toate aceste opt-out-uri pentru statele, pentru statele uh, naționale. Domnul Hec are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să mă acces pe prevenire, pentru că sănătatea este un bun de mare preț, nu doar pentru calitatea vieții tuturor persoanelor, dar și pentru, uh, pentru buna funcționare a economiei. În continuare, Uh, o boală, o boală a civilizației, a civilizațiilor înaintate este, sunt problemele legate de circulație și uh, probleme, problemele cardiace. Mai mult de 50% din germani sunt uh, supraponderali și tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc și de diabet. Dacă dorim să prevenim toate aceste boli, Cred că avem nevoie de un plan de acțiune din partea Uniunii Europene pentru a reduce uh, consumul de sare, de zahăr, dar și de carne. Și mă întreb de ce uh, prin publicitate consumatorii sunt înșelați spunându-li se că uh, din carne, carne este o forță, le oferă o forță vitală. E bine, nu este adevărat. Consumul uh, tot mai mare de carne explică și um, răspândirea tot mai mare a rezistenței la antibiotice. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna angelic Dele. Bonjour, monsieur le commissaire. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, în ce privește perturbatorii endocrinieni, puteți să ne spuneți ce calendar este aferent studiului și, eventual, dacă se vor modifica directivele în vigoare. În ce privește etichetarea, mulți colegi au vorbit despre asta. Vrem să vă reamintesc ceva evident. Trebuie ca și consumatorii europeni să primească asigurări în ceea ce privește sfaturile legate de alimentația lor și să știe de unde provin alimentele pe care le consumă când mănâncă mâncare semi-preparată. Și încă un aspect despre care ne-ați vorbit, o întrebare care trebuie să fie continuată, strategia privind alcoolul acum. La început, ați vorbit despre o strategie 3P, P să fie nu de la prohibiție, ci o strategie care să pună accentul pe prevenire și pe educație. Domnul Brannan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă refer la spălarea cărnii care este uh, practicată în Statele Unite um, din anii 70 încoace. Patru astfel de procese de spălare sunt făcute astăzi în continuare în Statele Unite și există acid, acidul peroxid care ar putea să nu mai facă obiectivul, obiectul unui embargo. Mie mi se pare că nu dorim ca aceste spălări de carne să aibă loc uh, în Europa sau să pătrună în Europa astfel de carne. Dorim și avem în Europa un lanț al producției de la fermă până la furculiță cât se poate de sigur. Vă rog, vă implor să nu uh, faceți rabat cu aceste standarde și norme privind uh, uh carnea și alimente generale în Europa. Deci nici cu spălarea cărnii. Doamna Ocan, mulțumesc foarte mult. Am mai multe subiecte, foarte pe scurt. În primul rând, folosirea profilactică a antibioticelor la animale și la oameni, ceea ce e și mai grav. Avem nevoie de reguli clare să se spună că nu folosești antibiotici decât dacă ți s-a diagnosticat ceva în acest sens, pentru animale și pentru oameni. Chiar și aici, în Bruxelles, oamenii iau antibiotici așa, profilactic. Am întâlnit astfel de cazuri, să știți. Apoi, antibiotice sunt consumate animale și apoi intră în circuitul natural sunt medicamente care au fost autorizate înainte de anii 2000 și care nu mai fac astfel obiectul niciunui fel de evaluări. Trebuie să existe o, um, o evaluare obligatorie pentru toate medicamentele folosite în circulație astăzi, astfel încât să oprim intrarea lor în circuitele naturale. În orice caz, mă opresc aici și aștept cu nerăbdare răspunsurile, dar eu totuși am să plec la partea de răspunsuri. Domnul Balzo. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pe data de 13 ianuarie, ați participat la dezbaterea din, din plenara Parlamentului European și ați spus ca fiecare stat membru poate liberi po- poate hotărâ liber dacă permite cultivarea organizațiilor, uh, organismelor modificate genetic sau nu. Constituția din Ungaria garantează uh, garantează că nu pot fi cultivate organisme modificate genetic. Cu toate acestea, Știți că acest drept constituțional poate fi ocolit, evitat, pentru că producătorii de ONG-uri se pot adresa EFSA și pot obține până la urmă autorizarea de a folosi uh, semințe modificate genetic. Comisia poate lua o decizie care să respecte decizia EFSA, ceea ce ar însemna că, în ciuda drepturilor constituționale în Ungaria, pot fi cultivate OMG-uri. Deci cum se împacă această situație cu declarația noastră din plenară, conform căreia fiecare stat membru are libertatea de a decide? Mulțumesc, doamna Pieta. Povierenice, GMO e velica prietnia sigurnosti hrane. Mulțumesc, domnule președinte. Există mari amenințări la adresa produselor alimentare, așa cum au spus și colegii. O mare majoritate a parlamentarilor din comunitatea al Alpilor și Mării Adriatice s-a alăturat uh, propunerilor mele în ceea ce privește organismele modificate genetic și protejarea produselor tradiționale. Directiva privind organismele modificate genetic, adoptată la începutul acestui an, nu a permis statelor membre să se mai apere împotriva OMG-urilor și de politicile invazive ale multinaționale. Președintele Juncker a promis că anul acesta Comisia va prezenta o propunere mai bună de directivă, care va lua în considerare într-o mai mare măsură uh, nevoia ca statele membre să se poată apăra împotriva OMG-urilor în cazul în care doresc acest lucru. Și aș vrea să știu, dumneavoastră, în calitate de comisar, pe lângă revizuirea autorizațiilor pentru OMG-uri, aveți în vedere pentru onorarea acestui angajament și când putem avea o propunere. Mulțumesc și acum domnul Mazuronis. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că ar fi mai repede dacă vorbim în limba maternă, ne înțelegem mai ușor. Domnule comisar, ne-ați spus că orice posibilă reînnoire a negocierilor în ceea ce privește comerțul și produsele alimentare cu Rusia trebuie să fie făcută cu consultarea tuturor statelor membre. E adevărat, dar în ianuarie în Berlin um, serviciile europene și serviciile ruse au convenit asupra acestei uh, posibilități pentru statele membre separate. Știu că v-ați întâlnit cu ambasadorul rus la UE, domnul Cijov, și astfel de discuții reprezintă o amenințare, nu doar pentru Lituania, ci și pentru alte state membre. Puteți comenta cu privire la aceste negocieri bilaterale între statele membre UE și Rusia? vor exista negocieri în numele întregii Uniuni? Cum putem proteja țările, statele membre, cum ar fi Lituania, care evident este amenințată de Rusia? Domnul Gramaticakis. Κύριε Επίτροπε, στην ανάλυση και στις απαντήσεις ερωτήσεις είδα πολλά θετικά σημεία. Η έλλειψη όμως... Mulțumesc, domnule, președinte, domnule președinte, domnule comisar. Eu voiam să vorbesc despre aditivii alimentari, dar nu mai avem timp, <coughs> din păcate. Prin urmare, am o întrebare, o observație importantă din punctul meu de vedere, care nu a fost reflectată aici. Pe durata crizei, cheltuielile pentru uh, îngrijirile sanitare au fost reduse, mai ales în cazul statelor membre care au programe în acest sens, cum știți foarte bine. Consecința este că există o înrăutățire a sănătății publice. Iată de ce, aici, în comisia noastră, într-un raport al meu, am cerut comisiei să introducă în semestrul european anumite priorități. De exemplu, sustenabilitatea protecției sanitare și îmbunătățirea eficacității îngrijilor medicale și îmbunătățirea accesului. În acest sens, semnele transmise de comisie nu sunt încurajatoare. Există un program de lucru, dar Totuși nu există nimic concret, în ciuda faptului că punctele se regăsesc în programul Juncker. Și aveți în vedere ceva în acest sens pentru a limita măcar impactul crizei în sistemele sanitare ale statelor membre? Mulțumesc acum Doamna Melior, cu ultima întrebare. Ultima întrebare, după care încheiem. Vă mulțumesc, voi fi foarte subcintă. Um, OMG-urile văd că au un rol important în discuția noastră. Între timp a apărut un soi de rapiță pe piața americană care nu a fost uh, obținută printr-o modificare genetică clară. Deci se pune întrebarea cum vom putea face diferențierea între noile tehnici care apar pe piață, dacă este vorba de o modificare genetică sau nu. Americanii își promovează, fac reclamă acestui soi de rapiță, spunând că nu este vorba de o modificare genetică. Unele state membre europene au o atitudine mai uh, sceptică față de această idee și avem nevoie de o delimitare critică, uh, clară între aceste metode diferite. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Este evident că acum nu putem uh, obține răspunsuri uh, din partea comisarului la toate aceste întrebări și sper că ne va transmite în scris răspunsuri la întrebările de astăzi. Vă rog să le trimiteți secretariatului comisiei noastre, astfel încât să le putem transmite mai departe membrilor comisiei noastre. Acesta fiind spusă, vom suspenda această reuniune. Următoarea reuniune a Comisiei ENVI va avea loc pe 30 și 31 martie. Avem foarte multe lucruri de făcut. Președintele mulțumește din nou interpreților pentru activitatea lor de astăzi. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc.